14 aliniatul 4 al regulamentului de procedură, vă spun că nu s-a înaintat uh, niciun cer de, uh, nicio cerere de vot în legătură cu corecturile pe care vi le-am transmis uh, în ședința de ieri. Din partea grupului GUE, mi s-a cerut ca Martina Michels să fie numită membră